Avia. Acest lucru se aplică și Chinei. Aș dori să uh, o felicit pe colega Saifi, care arată că uh, uh, Parlamentul înaintează pe care cea bună. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul uh, Micolașic.